Buonasera a tutti. Cominciamo. Bună seara tuturor. Începem uh, lucrările comisiei. Punctul 6 de pe ordinea de zi este amânat. După cum poate ați citit uh, în uh, foaia informativă de astăzi. Această reuniune se transmite pe internet, deci de îndată ce s-a deschis un microfon, vorbitorul respectiv este înregistrat. Sper că aveți uh, cartele de votare, pentru că votăm punctul 4 al ordinii de zi. De asemenea, vă informez că Comisia Afaceri Externe va organiza un seminar cu membrii uh, delegației pentru Balcanii Occidentali pe 23 și 24 martie și domnul Odi ne va reprezenta la acest seminar. Pe 23 martie, Comisia AFET și alte comisii ca a noastră vor avea un schimb de opinii cu doamna Ashton cu privire la rezultatul reuniunii Consiliului Afaceri Externe din 22-23 martie. Punctul 3 aprobarea procesului verbal al reuniunii precedente. Dacă nu aveți observații, se consideră adoptat și trecem la punctul 4, descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2008, cel al 7-lea, al 8-lea, al 9-lea și al 10-lea Fond European de Dezvoltare. Îi dau cuvântul doamnei Ayala Sender. Sí, eh, gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește aprobarea descărcării de gestiune pentru exercițiul financiar 2008 pentru Fondul de Dezvolt... European de Dezvoltare, FED, cel de-al șaptelea, al optelea, al nouălea și al zecelea Fond European de Dezvoltare, e bine, în principiu, colegii au primit lista de vot și am încercat să introduc și să includ în text diferitele propuneri care mi-au fost făcute, cel puțin cele care mi s-au părut cele mai constructive. Este adevărat că în cazul amendamentului 1 al doamnei Andreesen îmi pare rău, însă nu am uh, reușit să integrez și propunerea sa. Uh, au fost făcute eforturi de către Comisie, de către Curtea de Conturi și Curtea de Conturi a recunoscut aceste eforturi ale Comisiei, de aceea acum trebuie să ducem la bun sfârșit acest exercițiu și să dăm dovadă de un spirit constructiv. Apoi, mare majoritate a amendamentelor ale domnului Holmeier sunt amendamente foarte constructive pe care le-am analizat deja, le-am uh, discutat în uh, ședințele precedente și prin aceste amendamente se adaugă anumite aspecte. Spre exemplu, raportul uh, Curții de Conturi, care este foarte specific în ceea ce privește Africa, și cred că a, a fost o, o sugestie foarte bună. Iar în ceea ce privește celelalte, amen, celelalte elemente, e bine, acestea sunt acoperite prin amendamentele înaintate. Apoi, în ceea ce privește amendamentul domn, amendamentele domnului Schmidt, am încercat să văd uh, mai în profunzime care erau ideile precise pe care încerca să le promună. Dar nu am reușit să integrez propunerile sale pentru că marea majoritatea acestora nu contribuiau într-adevăr la îmbunătățirea textului. Era mai degrabă o abordare bilaterală. Eu înțeleg foarte bine faptul că Suedia are uh, teme foarte concrete și că deciziile acestea uh, pot fi decizii bilaterale care sunt legitime și respectabile. Dar în raportul nostru uh, noi încercăm să mergem mai departe și să identificăm această dinamică a ajutorului pentru dezvoltare, o dinamică comunitară. De aceea uh, e mai complex și tot ceea ce se referă la controlul cheltuielor la nivel comunitar trebuie să se facă în Uh, globalitate și nu în mod specific. Trebuie să înțelegem clar că aceste aspecte bilaterale pe care le-ar putea evoca un stat membru uh, anume, uh, din păcate, nu se pot include în acest document, în acest document de descărcare de gestiune bugetară pe, la nivel comunitar. Bineînțeles, am încercat să uh, înțeleg uh, logica uh, domnului Holmeier, spre exemplu amendamentul 18, Și apoi, în ceea ce privește propunerile făcute de colegii noștri uh, din partea DEVE, am încercat să le integrez, pentru că aici e vorba mai degrabă de partea de conținut din punctul de vedere al dezvoltării, ajutorului pentru dezvoltare. Am încercat să includ un maxim de sugestii. Pentru că trebuie să existe un criteriu, un standard pe care Comisia să-l poată propune și pe care să-l poată defini. Uh, bineînțeles, ne-am avut anumite schimburi de opinii și am văzut că acest alte standarde au putut fi incluse, spre exemplu, în ceea ce privește educația, învățământului. Uh, deci am preferat să menținem așa cum au fost înaintate propunerile colegilor noștri uh, din Comisia pentru Dezvoltare, pentru că e vorba de un aspect calitativ care uh, de conținut, în așa fel încât textul nostru să fie mai complet. Apoi, aveți în fața ochilor lista de vot. Există anumite amendamente orale uh, pe care v-aș ruga să le acceptați, pentru că acesta încearcă să îmbunătățească textul, să includă anumite aspecte de care inițial nu se, nu se ținuse seama. Spre exemplu, amendamentul oral numărul 4. Eu accept propunerea colegei mele Holmeier, dar aș fi vrut ca președintele Băncii Europene de Investiții să Uh, se prezinte în fața comisiei noastre cât mai repede posibil. Deocamdată cam atât. Uh, exercițiul acesta de analiză a fost foarte util și doresc să mulțumesc tuturor colegilor pentru toate sugestiile și explicațiile pe care mi le-au uh, înaintat. Mulțumesc și colegilor din partea DEVE și colegilor din comisia noastră care au contribuit la îmbunătățirea raportului meu. Mulțumesc pentru atenție. Grazie. Mulțumesc foarte mult. Domnul Schmidt. Pot interveni? Da, vă rog. Aș vrea să-i mulțumesc uh, doamnei uh, raportor pentru acest raport. Am o întrebare. De ce respingeți, pentru că nu am înțeles din explicația noastră, amendamentele 11, 14 și 17? Aceste amendamente spun pur și simplu că ar trebui să ne concentrăm asupra drepturilor omului în Uniunea Europeană. Și sunt surprins. Cum putem respinge astfel de amendamente și nu v-am înțeles argumentele. Ce încercați să spuneți? Că nu ar trebui să punem accentul asupra drepturilor omului? Deci că Domnule Schmidt, nu resping ideea că Comisia trebuie să evalueze situația drepturilor omului în țările, statele și diferitele programe de ajutor pentru dezvoltare. Acest lucru este clar, face parte din raportul meu. Există cazuri clare, ceea ce resping uh, față de aceste amendamente pe care noastră le-ați identificat, 11, 14 și 17, este faptul că se cere ca această temă a democrației, dați-mi voie să găsesc pagina corespondentă, deci în relațiile cu anumite țări care primesc ajutor, colaborarea cu ONG-urile care se află pe teren, ajutorul umanitar, ajutorul pentru dezvoltare, că bine, în aceste cazuri, Comisia ar trebui să le ceară același nivel de democrație uh, precum cel pe care îl avem aici în Europa. Există un dialog, există o dezbatere pentru a îmbunătăți situația în ceea ce privește libertatea de exprimare, în ceea ce privește... Eu am înțeles punctul noastră de vedere în amendamentul 11. Dumneavoastră ați identificat cazul unui cetățean suedez, dar aș putea să vă spun că și eu am doi uh, lucrători umanitari spanioli care uh, se află într-o situație foarte complicată. Eu înțeleg foarte bine că acest exercițiu de descărcare, de gestiune, nu poate deveni o listă în care identificăm victime ale unei, uh, ale unui conflict între diferite state. Cred că acest lucru ține mai degrabă de Comisia AFET sau de Comisia pentru Dezvoltare, însă nu are absolut nimic de a face cu controlul bugetar. Și în ceea ce privește uh, controlul ajutoarelor acordate a programelor de dezvoltare, bine, toate aceste lucruri trebuie evaluate în așa fel încât să se poată îmbunătăți guvernanța acestor țări, să se poată îmbunătăți, să se poată crește nivelul de învățământ, uh, de asigurări uh, medicale și așa mai departe. Însă toate aceste lucruri figurează în raport. Mie mi s-a părut că uh, aceste amendamente erau repetitive pentru că ideile principale existau deja în text. Bineînțeles, libertatea de exprimare este o libertate ce trebuie să fie apărată, însă nu știu dacă trebuie să dăm cazul concret al acelui cetățean uh, suedez. Apoi, uh, o supraveghere a statului de drept în țările care primesc ajutor pentru dezvoltare. Mie mi se pare imposibil ca uh, Comisia Europeană să poată să facă acest lucru și atunci am pune în pericol ajutorul pe care l-am acordat unor țări, unor popoare care au nevoie de acest ajutor un stat membru, în mod bilateral, are posibilitatea din motive politice, din motive, știu eu, care ar avea de-a face cu cazuri concrete, cu cetățeni aflați într-o situație dificilă, poate întrerupe un ajutor pentru dezvoltare. Însă acest lucru nu poate afecta întreaga noastră politică comunitară e un uh, supliment față de politica comunitară. Acestea sunt argumentele mele. Bineînțeles că nu sunt împotriva drepturilor omului și faptul că acestea trebuie să fie respectate. Însă, dumneavoastră ați venit cu elemente foarte specifice care țin de o, niște relații bilaterale uh, ale Suediei în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare pe care acesta îl poate acorda. Dobbiamo votare, onorevole, prego, velocemente. Mulțumesc. Acum trebuie să trecem la vot și ar fi bine să fiți rapizi. Voi fi foarte succint nu sunt de acord în ceea ce privește punctele 14 și 17, amendamentele 14 și 17. Cred că argumentele dumneavoastră sunt false. Și există o expresie care spune că banii vorbesc. Cred că ar trebui să folosim această expresie. Va bine, Passiamo adesso alla... Uh, Foarte bine, trecem acum la voturi. Sper că aveți cartele de votare. Propunerea de decizie asupra descărcării, amendamentul numărul 1. Andreasen. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 18 voturi împotrivă. Trecem acum la propunerea de decizie în ansamblul ei. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 19 voturi pentru și 2 împotrivă. Trecem la propunerea de încheiere a conturilor în ansamblul ei. S-a deschis votul, s-a deschis votul, s-a închis votul. se adoptă cu 19 voturi pentru și 3 voturi împotrivă. Trecem la votul amendamentului oral numărul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 19 voturi împotrivă și 3 voturi pentru. Amendamentul numărul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 21 de voturi pentru și o abținere. Amendamentul numărul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 12 voturi pentru, 10 împotrivă. Trec la amendamentul oral numărul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 17 voturi pentru, 3 împotrivă și o abținere. Amendamentul numărul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 16 voturi împotrivă, 5 pentru o abținere. Amendamentul numărul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 3 voturi pentru, 19 împotrivă. Amendamentul numărul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 14 voturi pentru, 8 împotrivă. Trec la amendamentul numărul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 19 voturi împotrivă și 3 voturi pentru. Amendamentul 1 al Comisiei DEVE. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 22 de voturi pentru. Amendamentul numărul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 19 voturi pentru și 3 împotrivă. Amendamentul numărul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 22 de voturi pentru. Amendamentul numărul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 17 voturi împotrivă, 4 voturi pentru. Amendamentul numărul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 23 de voturi pentru. Amendamentul numărul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 13 voturi, împotri, 13 ă, voturi pentru și 9 împotrivă. Amendamentul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 14 pentru, 8 împotrivă. Amendamentul numărul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 12 voturi pentru și 9 împotrivă. Amendamentul numărul 6 al Comisiei pentru Dezvoltare. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 23 de voturi pentru. Amendamentul oral numărul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă cu 23 de voturi pentru. Amendamentul numărul 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 5 voturi pentru 17 împotrivă și o abținere. Amendamentul numărul 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 23 de voturi pentru. Amendamentul 3 al Comisiei pentru Dezvoltare. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 23 de voturi pentru. Amendamentul 7 al Comisiei DV. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 23 de voturi pentru. Amendamentul 4 al Comisiei DV. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 23 de voturi pentru. Amendamentul 19. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 21 de voturi pentru și 2 împotrivă. Amendamentul oral numărul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă cu 23 de voturi pentru. Amendamentul numărul 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 23 de voturi pentru. Amendamentul 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 23 de voturi pentru. Amendamentul 23 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 23 de voturi pentru. Amendamentul oral numărul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 21 de voturi pentru. Vot final al propunerii astfel modificate. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptat cu 21 de voturi pentru și două voturi împotrivă. Mulțumim doamnei Ayala Sender pentru eforturile făcute. Siamo a questo punto al punto 5 ordine. Am ajuns astfel la punctul 5 de pe ordinea de zi, raportul special al Curții de Conturi Europene numărul 17 din 2009 privind acțiunile de formare profesională destinate femeilor și cofinanțate de Fondul Social European. Îi dau cuvântul lui Ovidiu Ispir, membru al Curții de Conturi, căruia îi urez bun venit. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să vă mulțumesc pentru că îmi dați ocazia de a fi prezent în această dupămasă pentru a participa la schimbul de opinii cu privire la documentul de lucru care se referă la raportul special al Curții de Conturi numărul 17 din 2009 cu privire la acțiune de formare profesională pentru femei cofinanțate de Fondul Social European. Este primul raport special care se ocupă de egalitatea șanselor după ce rezoluția cu privire la descărcare din 2007 a Parlamentului a sugerat că Curtea de Conturi a trebuit să se ocupe de această chestiune. Aș vrea să-i mulțumesc raportorului, domnului Vogan, pentru abordarea sa clară a raportului, abordarea clară a documentului de lucru și susțin uh, acest uh, raport cu privire la subiectul important al formării profesionale. în uh, auditul curții abordăm situația din 5 state membre, care reprezintă 76% din cheltuieli și considerăm toate informațiile care au uh, rezultat din uh, audit. Aș vrea să vorbesc despre recomandările care rezultă din audit. În ceea ce privește identificarea și selecționarea acțiunilor de formare profesională, aceste acțiuni de formare nu au fost uh, întreprinse ca o reacție la analize ale cerințelor de pe piața muncii și măsurile luate nu au vizat anumite grupuri țintă. Mai mult, proiectele nu au ținut cont suficient de piața muncii și obiectivele fiecărui proiect în parte nu țineau cont de obiectivele globale ale programului. Curtea a recomandat ca programele operaționale să fie elaborate pe baza cerințelor de pe piața muncii. În plus, pentru ca selecția proiectelor să fie eficace, ar fi nevoie ca proiectele să fie elaborate ținându-se seama de analiza cerințelor de pe piața muncii. În ceea ce privește evaluarea îndeplinirii obiectivelor, Curtea consideră că informațiile Uh, referitoare la monitorizare nu permit această evaluare. Lipsesc indicatorii necesari, nu s-au stabilit ținte precise și nu s-au furnizat informații complete. Iată de ce nici statele membre, nici Comisia nu pot ști dacă obiectivele au fost îndeplinite sau nu. Curtea consideră că în uh, monitorizarea sa, Comisia ar trebui să acorde o atenție specială stabilirii indicatorilor de către statele membre, precum și furnizării de informații complete. În calitate de membru al curții, responsabil uh, cu acest raport, aș vrea să salut uh, Uh, raportul, documentul domnului Vogem, care ține cont de deficiențe. În ceea ce privește nevoia ca Curtea de Conturi să țină cont de problematica reinserării, uh, reinserției femeilor pe piața muncii, Curtea înțelege că e nevoie de programe de formare care să Uh, ajute femeile să dobânească abilități cheie și nu neapărat, uh, nu este obligatoriu ca aceste cursuri să ducă la ocuparea unui loc de muncă. În concluzie, aș vrea să spun că mă bucur să mă aflu aici, să discut despre acest uh, raport care a fost salutat de către membrii Parlamentului, care aprobă observațiile și concluziile sale. Raportul a fost uh, bine primit de la publicare, a avut parte de ecouri pozitive în presă. Este un domeniu important pentru cetățenii europeni și nu doar pentru femeile din uh, societatea noastră, ci pentru noi toți. Iată de ce sper că acest raport și concluziile sale, care au fost aprobate și de către dumneavoastră, vor contribui la promovarea eforturilor europene de promovare a egalității șanselor între femei și bărbați pe piața muncii. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie. Diamo la parola adesso al relatore, onorevole. Mulțumesc. Dau acum cuvântul raportorului nostru, domnul Vaughan. Um, thank you, Mr. President, and can I first of all thank... Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc Curții de Conturi și domnului Ispir pentru acest raport. Pentru că acesta a contribuit în mod important, uh, în mod pozitiv la lucrările noastre. E vorba de proiecte care sunt finanțate de către Fondul Social European. Fondul Social European îi ajută pe cei care doresc să se reintegreze pe piața muncii, care au nevoie de cunoștințe și competențe în plus. E vorba de 4 miliarde de euro care au fost acordate în perioada 2000-2006. Bineînțeles, obiectivul acestor fonduri este de a promova, printre altele, și egalitatea de tratament între femei și bărbați. Acest raport trebuie să fie uh, văzut și dintr-un alt punct de vedere. Statele membre, de asemenea, finanțează anumite programe și au un rol deosebit de important de jucat în acest sens. Bineînțeles, am ascultat concluziile principale ale Curții de Conturi. Curtea de Conturi a fost destul de critică în ceea ce privește criteriile de selecționare a programelor care au fost finanțate, în ceea ce privește, spre exemplu, modul în care s-a operat analiza de piață, situația de pe piața muncii în uh, țările respective. Apoi, de asemenea, au existat anumite observații în ceea ce privește acțiunile care nu au fost suficient de țintite în favoarea femeilor. Uh, s-au citat uh, anumite exemple, uh, spre exemplu, informațiile erau disponibile într-o anumită țară, într-o anumită regiune, doar pentru 42% din organismele care ar fi vrut să participe la astfel de programe. Apoi, de asemenea, modul în care s-au stabilit criteriile de participare la astfel de programe, în ceea ce privește diplomele necesare și așa mai departe modul în care angajatorii s-au au angajat în mod real, în mod concret, pe cei care au participat la astfel de programe de formare. Bineînțeles, au fost criterii care au fost uh, imprecise, dar dacă îmi permiteți, acum aș dori să prezint câteva comentarii în ceea ce privește recomandările curții de conturi. Accentul a fost prea mult pus pe noile piețe ale muncii. Nu s-a ținut seama de nevoile specifice ale femeilor. Nevoia de flexibilitate, spre exemplu, în organizarea timpului de lucru pentru femeile care au copii și de care trebuie să se ocupe apoi creșterea ă, nivelului de încredere în sine, pentru că acest factor este deosebit de important în momentul în care cauți un loc de muncă. Apoi, obiectivul de egalitate de tratament între femei și bărbați. Cu toții putem fi de acord asupra acestor concluzii ale Curții de Conturi. Curtea de conturi, de asemenea, subliniază anumite diferențe care există între aceste programe. Programe specifice pentru femei, programe Uh, mixte, și pentru femei și pentru bărbați. E nevoie de un mediu de formare care să permită femeilor să-și îmbunătățească competențele, cunoștințele, în așa fel încât să se poată relansa pe piața muncii. Uh, acum, în ceea ce privește egalitatea de tratament între femei și bărbați. Iată un aspect care este destul de greu de analizat. Acest lucru este dificil de analizat nu numai pentru Curtea de Conturi, ci pentru indiferent oricare alt organism. Acum, concluzia este următoare. E nevoie de o monitorizare ulterioară. Trebuie ca țintele alese să fie foarte clare, cu posibilitatea de a analiza rezultatele concrete. Iar în final, domnule președinte, aș dori să spun că Fondul Social European este un instrument deosebit de important pentru că vine în ajutorul multor uh, pături sociale, în ajutorul femeilor, pentru a le permite acestora să-și îmbunătățească competențele pentru a putea reintegra piața muncii. Subliniez faptul că aceste proiecte trebuie să se bazeze pe o analiză concretă a pieții muncii, pe nevoile specifice. Iar în final, domnule președinte, pentru aceste programe avem nevoie de criterii foarte clare. Curtea de conturi a exprimat acest lucru în mod foarte clar în recomandările sale și e nevoie de asemenea și de o monitorizare. Mă voi opri aici, domnule președinte. Doresc să mulțumesc în final Curții de Conturi pentru munca depusă. Prego, domnule Gres. Mulțumesc, doamna Gresle. Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba de un raport foarte important, pentru că sumele care sunt în joc sunt foarte importante și pentru că femeile sunt strâns legate de strategia de la Lisabona în sânul Uniunii Europene. Și ne întrebăm cum vom crește participarea femeilor la piața, piața muncii, cum vom crește oportunitățile de muncă pentru femei. Sunt oarecum totuși mirată de un lucru. Se constată o participare de 27% de bărbați în aceste programe. Da, poate că suntem mai ambițioși decât am fost în trecut, însă în dezbaterea pe care o avem noi acum, uh, nu înțeleg prea bine de ce este important să ajutăm femeile pentru ca acestea să se lanseze pe piață. Nu înțeleg de ce Fondul Social European este uh, instrumentul cel mai adecvat. Cum anume se ține clar seama de femei cum anume comisia va uh, interveni pe viitor pentru a ține seama specific de femei. Eu, în circunscripția mea electorală în trecut, m-am confruntat cu anumite dificultăți, și anume femei care se află în șomaj, care au deja aproape 50 de ani și care sunt uh, de origine străină. Iar pentru această categorie socială extrem de specifică, mă întreb ce anume facem în mod concret. Cu, prin ce am făcut noi până acum, nu cred că am fost destul de concreți pentru această categorie socială. Apoi, e nevoie și de infrastructuri, infrastructuri pentru uh, copii, uh, stau și mă întreb dacă aceste infrastructuri vor fi gata la timp pentru ca mamele să aibă posibilitatea să găsească un loc de muncă știind că au copiii în siguranță. Eu știu că în toate statele membre se pune această întrebare și aș dori să știu și dacă Curtea de Conturi a analizat care sunt situațiile concrete ale femeilor care ajung pe piața muncii. Oare am putea instaura un astfel de program specific de asemenea, aș dori să spun că trebuie să dăm dovadă de uh, de curaj, trebuie să fim ambițioși. Aici e vorba de un subiect esențial, deosebit de important pentru toți cei care vor să facă eforturi pentru a-și găsi un loc de muncă. Și problema este, aș spune eu, dimensiunea prea puțin durabilă a acestor măsuri, a acestor uh, programe. În circunscripția mea electorală, spre exemplu, avem o rată a șomajului de 5%, o rată foarte scăzută. Dar am avut ocazia să analizez diferitele programe întreprinse în, dif în diferite domenii și ce fac responsabilii de fonduri europene în circunscripția mea electorală. Și am constatat lucrul următor. De multe ori nu se știu exact care sunt măsurile luate de diferitele autorități care intervin sau organisme care intervin în acest domeniu. Spre exemplu, femei de origine rusă care beneficiază exact de aceleași măsuri. Aș vrea să știu dacă Curtea de Conturi a dezvoltat oare o metodă de analiză pentru a vedea cum putem să vedem uh, situația pe regiuni, în așa fel încât diferitele regiuni să poată învăța una de la alta. Ehm, vuole interveni il rappresentante la Corte dei Conti? Mulțumesc. Dau acum cuvântul reprezentantului Curții de Conturi. Mulțumesc eh, pentru intervenția doamnei deputat Gresel. Eh, întrebări se referă, cred că, mai puțin la Curtea de Conturi și mai mult la Comisie, pentru că Curtea de Conturi a prezentat acest raport special, urmare unui audit de 2 ani de zile, și Uh, în urma uh, solicitării exprese a Parlamentului prin, procedura de prin documente de descărcare din 2007. Uh, abordarea noastră a fost prezentată în raport. Concluziile raportului sunt de asemenea relativ clare pentru că documentul de lucru al, al Comisiei de Control Bugetar dezvoltă și apreciază abordarea curții. Dacă aveam aceste abordări, aceste răspunsuri la întrebările puse de doamna deputat, vă dați seama că erau incluse în raportul nostru. Însă abordarea noastră s-a limitat la ceea ce noi am analizat. În perspectivă, nu este exclus ca uh, întrebările uh, ridicate în această ședință să constituie un element de bază în continuarea demersurilor noastre pentru a edifica această problemă extrem de complexă, extrem de complexă, repet, subliniată nu numai de mine, pentru că nu numai fondurile sunt în discuție aici, nu numai cheltuielile finanțate acestor acțiuni, dar principiul în general care trebuie urmărit și respectat. Consider că în, în, în ceea ce privește răspunsul la problemele ridicate, Curtea și-a exprimat punctul de vedere și cred că Comisia este cea care ar trebui să răspundă la ceea ce în perspectivă urmează să se întâmple, ceea ce în perspectivă urmează să, se, uh, să aibă în vedere pentru îmbunătățirea situației. Vă mulțumesc. C'è qualche rappresentante della Commissione? Există vreun reprezentant al Comisiei care dorește să intervină? Vă rog. Bună ziua! Sunt director de audit pentru Direcția Generală pentru Protecție Socială și Egalitate de Șanse. Mulțumim Curții de Conturi pentru acest raport extrem de profesionist. Am discutat în profunzime cu uh, curtea și pe fond nu există divergențe. Suntem de acord cu concluziile acestui raport, însă comisia este de părere că este un pic prea țintit raportul pe un anumit aspect. Mai exact, se consideră că Egalitatea de șanse reprezintă un obiectiv transversal al acestui fond care, are o sumă de, care reprezintă o sumă de circa 68 de miliarde Ori se, se vorbește în acest raport de o sumă țintită de 3 miliarde, adică mai puțin de 5% din acest pachet bugetar. Așa cum spunea doamna Grasle de asemenea, Fondul Social European se, se ocupă de o serie întreagă de măsuri naționale care se referă și ele la uh, egalitatea de șanse și la condițiile de pe piața muncii. De aceea este foarte greu, printr-un raport atât de țintit, să tragi concluzii generale cu privire la politica egalității șanselor. Desigur, Comisia a luat act de toate recomandările Curții de Conturi și în parte le-a și integrat în uh, perioada de programare 2007-2013 privind indicatorii de performanță și uh, obiectivele de performanță de asemenea. În ce privește aspectele mai specifice menționate de doamna Gresle, există măsuri, cum ar fi îngrijirea copiilor, care reprezintă, și știm asta foarte bine, un lucru fundamental pentru a permite femeilor să se reintegreze pe piața muncii. Sigur că Fondul Social European are prin natura sa posibilitatea destul de restrânsă de a interveni, și anume, aceea de a contribui la cheltuielile pentru îngrijirea copiilor în momentul în care femeile, mamele, participă la un curs de formare profesională. În rest, desigur că Fondul Social European nu poate interveni, de aceea ne limităm la aceste măsuri foarte importante. În ce privește participarea bărbaților la măsurile de formare profesională, așa cum spunea și raportul curții, nu trebuie să uh, interpretăm acest uh, lucru fără, flexibili fără flexibilitate. În cazurile specifice menționate de curte, au existat programe de formare profesionale care aveau un anumit număr de locuri. Ori nu existau în momentul respectiv suficiente femei candidate și atunci s-a permis și bărbaților să participe. Mie mi se pare o măsură de gestionare corectă pentru a se utiliza 100% fondurile aflate la dispoziție și pentru a nu se pierde locurile respective, numai pentru că nu existau suficiente femei candidate la participa la aceste cursuri. În ce privește perioada actuală de uh, programare, Comisia și-a lansat deja începutul devaluării globale pentru perioada 2000-2006, în urma căruia va înainta un raport pe care îl va uh, înainta și Parlamentului, în baza căruia se vor uh, lua noi măsuri pentru noua perioadă de programare. Este deci un proces în curs și așteptăm rezultatele sale. Mulțumesc! Mulțumesc! Sí, gracias, presidente. Doamna Iala Sender, mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș fi vrut să înțeleg mai bine sistemul de evaluare al acestor programe. Și sunt uh, absolut de acord cu doamna Gresle asupra faptului că e vorba de programe deosebit de importante și care trebuie să ajute, într-adevăr, femeile să se reintegreze pe piața muncii. Aș dori să îl întreb pe domnul Vogan în, când mă uit în text, când mă uit în, în document, pentru că deocamdată n-am avut ocazia să uh, citez, uh, să, să citesc uh, CD-ul, dar dacă mă uit în document, există comentarii cu privire la evaluarea la jumătate de drum. Spre exemplu, în Lombardia, ați constatat faptul că a existat o problemă și anume că femeile tinere pentru care era organizată această, această uh, formare aveau deja o poziție avantajoasă pe piața muncii. Dar aș dori să știu, este avizul, este evaluarea dumneavoastră sau uh, este într-adevăr o realitate? Pentru că aș dori să vă spun că în anumite țări uh, Uh, în Italia, în Spania, femeile tinere nu sunt chiar într-o poziție avantajoasă în momentul în care trebuie să-și găsească un loc de muncă. Și de multe ori tinerii care um, de-abia și-au obținut diploma, mai ales femeile, au dificultăți pentru a-și găsi un loc de muncă la nivelul competențelor lor. Și atunci aș dori să știu dacă această declarație, această afirmație uh, rezultă din, uh, din analiza dumneavoastră sau din desfășurarea programului. Apoi, a spus că anumite formări, nu, uh, stagii de formare nu corespundeau cu nevoile femeilor, care aveau totuși și o familie de uh, îngrijit. Știm că în uh, Andaluzia conceptul familial este deosebit de important. Acum, aș dori să știu de ce anume aceste stagii de formare nu au fost potrivite pentru aceste femei, din cauza orarului, din cauza căror criterii. E vorba de opinia noastră personală sau e vorba de uh, modul în care au evaluat femeile însele aceste stagii? Apoi, în pagina 32, Uh, se spune că acolo s-au identificat foarte bine grupurile de femei, dar există și anumite afirmații oarecum contradictorii. Se spune că e vorba de uh, la o perioadă de timp după uh, uh un stagiu de formare, femeile încă nu reușiseră să-și găsească un loc de muncă. Aș dori să precizați, era după stagiul de formare finanțat din partea Fondului Social sau un alt stagiu? Mulțumesc. Mulțumesc. Care cuvântul domnul Vaughan pentru a răspunde la întrebări? Yes, uh, thanks, da, domnule președinte. Cred că problemele ridicate de doamna Sander ar, uh, și-ar putea găsi răspunsul poate mai bine din partea curții de conturi. Dar mă voi referi la câteva dintre aceste aspecte. Din păcate, doamna Gressler tocmai a plecat. Pe bună dreptate s-a referit la cei 20% participare din, uh, bărba, a bărbaților la aceste pro, programe. Uh, un lucru pe care Curtea de Conturi l-a identificat de asemenea ca o problemă importantă. Și aici revenim la problema bunei țintiri sau a integrării acestei egalități de șanse în toate politicile, în ceea ce privește finanțarea. Și cred că este o problemă care merită abordată și în viitor în cadrul acestui, acestei comisii și în cadrul altor comisii. Este important să existe indicatori pertinenți și ca aceștia să fie corect monitorizați pentru a se putea evalua succesul acestor programe. O sarcină importantă pentru comisie. De asemenea, mi-a făcut plăcere că doamna Gresler a fost de acord cu ce spuneam eu referitor la importanța altor aspecte la care m-am referit în raportul meu. O analiză a pieței muncii nu coincide întotdeauna cu ceea ce este mai bun pentru femei și există chestiuni din acest punct de vedere care trebuie analizate, așa, la, una, una, aceeași idee a fost menționată și de alți colegi, va trebui să ținem seama de asta în viitor. Este important să analizăm raportul acesta pentru ca pe viitor Fondul Social European să fie într-adevăr un succes uh, pentru un număr cât mai mare de oameni și un număr cât mai mare de regiuni din întreaga Uniune Europeană. Vă mulțumesc, domnule Vogen. Și acum ne încheiem lucrările pentru astăzi. Acum câteva momente, însă vă anunț că mi-a parvenit scrisoarea din partea domnului ministru de externe al Ungariei cu privire la, membrul, la numirea domnului Fazekas ca membru al Curții de Conturi. Voi transmite tuturor coordonatorilor câte o copie a acestei scrisori. Încheiem acum uh, reuniunea de astăzi și ne revedem mâine pentru o nouă sesiune a ședinței noastre foarte încărcată. Vă mulțumesc!